Ja, guten Morgen, liebe Kolleginnen. Bună dimineața, dragi colegi. Dați-mi voie să vă urez bun venit la ședința uh, Comisiei de Control Bugetar de astăzi. Avem o ordine de zi destul de plină. Colega Otis a solicitat ca uh, raportul dumneaei să fie, colega Ortiz a solicitat ca raportul său să fie votat înainte, pentru că trebuie să prindă un zbor. Deci, dacă nu există obiecții, vom face această schimbare. Văd că nu există, deci se modifică ca atare ordinea de zi. Reuniunea noastră se transmite live pe internet și ne bucurăm să putem să vă oferim interpretare în limbile de lucru ale comisiei noastre. În cadrul mobilizării lucrătorilor prin uh, rotația personalului avem un uh, uh, nou membru, Filip Gott. Um, bun venit la secretariatul comisiei noastre. Cu aceasta ajung la punctul 3 de pe ordinea de zi, protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene, lupta împotriva fraudei. Este întotdeauna un uh, subiect important, dar uh, în contextul actual uh, unul cu atât mai important. Drept urmare, dați-mi voie să-i urez bun venit domnului comisar Semeta eu uh, propun să vă ascultăm întâi pe dumneavoastră, domnule comisar, și apoi să uh, discutăm, să trecem la dezbatere. Întâi să uh, îl ascultăm pe domnul Șemeta, apoi pe domnul Kessler de la Oficiul European de Luptă Antifraudă și, apoi, și astfel să avem așadar o, o împărțire, o, o separare a discuției. Domnule Șemeta, ne bucură faptul că luați foarte în serios acest subiect, Uh, la comisie și că pe de o noi, noi uh, pe, încercăm să controlăm ce se întâmplă la uh, comisie, dar și să-i susținem pe cei uh, care uh, fac eforturi în acest sens. Aveți cuvântul, domnule comisar. Thank you, Mr. Chairman, for your kind words uh, on... Mulțumesc pentru cuvintele amabile de bun venit. Distinși membrii, domnilor și domnilor, e deja a doua în ultimele două luni că am plăcerea să discut cu dumneavoastră politicile noastre care își propun să prevină, identifice și să combată frauda care afectează fondurile europene. Astăzi o să vă prezint o imagine de ansamblu cu privire la evoluția situației în anul 2011. În acest scop, mă bucur să vă prezint raportul anual al Comisiei pentru anul 2011 cu privire la apărarea intereselor financiare ale Uniunii Europene și lupta împotriva fraudei bazate pe articolul 325 din tratat. Ca în fiecare an, raportul ne dă o imagine generală statistică cu privire la toate neregulile pe care le-au notificat statele membre către Comisie. Cu toate acestea, există două diferențe majore în comparație cu rapoartele pe care le-ați văzut în anii precedenți. În primul rând, <clears throat> acum se face o distinție clară între neregulile raportate ca fiind frauduloase și cele care nu sunt raportate ca fiind frauduloase. Prezentul raport clarifică faptul că doar prima categorie, neregulile raportate ca fiind frauduloase, sunt ceea ce se înțelege de obicei prin fraudă. În al doilea rând, raportul pe 2011 armonizează informațiile referitoare la recuperarea de sume de bani plătite în mod necuvenit cu cifrele conținute în conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene, ceea ce evită dificultățile precedente de reconciliere a informațiilor publicate în raportul antifraudă și cele publicate în nota 6 din conturile anuale. Aceste două îmbunătățiri își au originea în comentarii pe care le-am primit din partea comisiei dumneavoastră în trecut, și cu care am fost întru totul de acord. Iată de ce sper că uh, vi se va părea acest raport deosebit de util. În mod similar, după solicitarea anterioară din partea Parlamentului European, raportul pe 2011, ca și cele de dinainte, conține informații suplimentare pe o temă concretă. Tema de anul acesta se referă la controlele menite să combată neregulile și frauda în domeniul politicii de coeziune. În fine, propria rezoluție antifraudă a Parlamentului ne-a dat uh, indicații foarte utile și în anul 2011. Aceste indicații au fost avute în vedere în redactarea raportului și li se dă curs. Raportul este completat de patru documente de lucru, inclusiv unul nou. Contribuțiile statelor membre cu privire la aplicarea articolului 325, follow-up-ul um, recomandărilor din raportul precedent, evaluarea statistică a neregulilor raportate în 2011 și un nou document privind metodologia referitoare la evaluarea statistică a neregulilor raportate în 2011. Pe fond, aș vrea să subliniez trei evoluții favorabile care rezultă din raportul pe 2011. În primul rând, vedem că sistemele de gestionare și control s-au îmbunătățit în mod clar, ceea ce se reflectă de o scădere generală în 2011 a neregulilor uh, raportate. Această scădere se datorează parțial și altor factori pe care o să vi explic peste câteva momente. Dar o parte poate să fie atribuită îmbunătățirii acestor sisteme și instrumente de control după cum a recunoscut în rapoartele sale recente și Curtea de Conturi. În al doilea rând, vedem din raportul pe acest an că și recuperările s-au îmbunătățit în 2011. În al treilea rând, mai multe inițiative de politică au fost propuse de către Comisie pentru a consolida lupta împotriva fraudei. Permiteți-mi acum să parcurg aceste trei puncte unul câte unul. Raportul arată că numărul de nereguli frauduloase a scăzut cu aproximativ 35% în comparație cu anul 2010. De asemenea, impactul financiar estimat al fraudei a scăzut cu aproximativ 37%, reprezentând pentru acest an aproximativ 404 milioane de euro numărul de nereguli neraportate ca fiind frauduloase a scăzut și el cu aproximativ 17%. Impactul financiar estimat al acestor nereguli neraportate ca fiind frauduloase a scăzut cu 6% până la aproximativ 1,5 miliarde de euro. Desigur, nu vreau să susțin că aceste modificări impresionante sunt toate datorate unei uh, gestionări mai bune a fondurilor din potrivă, o parte a acestei scăderi a fost uh, așteptată și chiar uh, a fost anticipată în raportul pe 2010. Eu vorbesc de partea care se leagă de caracterul ciclic al anumitor programe, ceea ce se referă în special la sectorul politicii de coeziune, unde neregulile raportate au scăzut uh, cel mai mult, cu aproximativ 45%. Cu toate acestea, chiar ținând cont de acest factor, Continuă să existe o îmbunătățire semnificativă a situației. Și după cum am spus și înainte, în mare măsură putem atribui această îmbunătățire unor mai bune sisteme de control. În ce privește recuperarea de fonduri plătite în mod recuvenit, mai întâi trebuie să reamintesc faptul că în acest raport am schimbat metodologia în comparație cu anii precedenți și am armonizat cifrele cu cele publicate în conturile anuale ale Uniunii Europene ceea ce înseamnă că cifrele publicate în prezentul raport se referă la implementarea de corecții financiare și uh, ordine de recuperare care au fost adoptate de către Comisie. Cu toate acestea, pentru a vă permite totuși să comparați situația cu cea de anul trecut, serviciile Comisiei au recalculat informațiile pe 2010, bazându-se pe noua metodologie. Rezultatul arată, în general, că imaginea este pozitivă. Pe partea de cheltuieli, ratele de recuperare variază de la 77% pentru sectorul agricultură la 92% pentru cheltuieli gestionate direct de către comisie și 93% pentru politica de coeziune. Sumele din corecțiile financiare care au fost implementate sunt semnificative și mai mari decât în 2010, chiar dacă există o scădere a ratei de recuperare pentru sectorul agricultură. Cea mai ridicată rată de recuperare se găsește în politica de coeziune, în principal din cauza încheierii perioadei de programare 2000-2006. Pe partea de venituri, rezultatele ratei de recuperare în resursele proprii tradiționale sunt relativ stabile de la un an la altul, îmbunătățindu-se de la 46% în 2010 la 52% în 2011. În general, aproximativ 92% dintre datoriile din resursele proprii tradiționale care sunt stabilite într-un anumit an sunt recuperate fără probleme semnificative într-un uh, cadru de timp rezonabil, ceea ce înseamnă că sunt recuperate în termen de aproximativ 3 ani din momentul în care au fost stabilite. Situațiile în care lucrurile sunt mai dificile sunt în special cele de a cazuri de fraudă suspectată. Motivul este adesea durata excesivă a procedurilor penale în cauză, care de obicei întârzie procedurile de recuperare. Acum o să trec la partea de politică și măsurile adoptate de comisie în anul 2011 pentru a intensifica lupta împotriva fraudei. Martie 2011, Comisia și-a adoptat propunerea modificată de reformă a OLAF, Biroul European Antifraudă. Recent, dumneavoastră, ați aprobat rezultatul negocierilor cu privire la această propunere. În iunie 2011, Comisia a adoptat apoi o nouă strategie antifraudă, așa numită CAFS. Această strategie își propune în special să îmbunătățească identificarea și prevenirea fraudei la nivelul serviciilor Comisiei Europene. În plus, Comisia a adoptat o comunicare cu privire la apărarea intereselor financiare ale Uniunii Europene prin dreptul penal și anchete administrative. În iulie 2012, Comisia a prezentat un proiect de directivă pe același subiect. În 2011, Comisia a cerut și o mai mare concentrare pe corupție. Începând cu 2013, Comisia va pregăti un raport bianual uh, privind uh, lupta împotriva corupției. În decembrie 2011, Comisia a înaintat trei proiecte de directivă care își propun să modernizeze regulile de achiziții publice, prevenind practicile de afaceri nesănătoase și îmbunătățirea transparenței. În fine, Comisia a adoptat o comunicare privind viitorul TVA-ului pentru a examina noi căi de îmbunătățire a lupta împotriva fraudei în acel domeniu. Raportul uh, privind articolul 325, ca în fiecare an, uh, indică de asemenea și măsurile adoptate de statele membre în lupta lor uh, pentru apărarea intereselor financiare ale Uniunii Europene. În raportul din acest an, subiectul specific examinat aprofundat se concentrează pe controlele statelor membre care sunt menite să combată neregulile și frauda în politica de coeziune ceea ce include informații prin anchetele antifraudă și măsuri eh, legislative și administrative, ca și strategiile care sunt aplicate. Anexa la raport prezintă detalii din răspunsurile statelor membre. În fine, raportul pe 2011 oferă informații cu privire la modul în care statele membre au dat curs eh, recomandărilor care le-au fost adresate în raportul din 2010. Mă bucur să spun că majoritatea problemelor menționate în recomandările din anul trecut uh, s-au îmbunătățit, ceea ce e în special adevărat pentru recuperarea de sume plătite în mod necuvenit, utilizarea sistemului de raportare IMS, uh, rata de conformare în sectorul agricultură și strategiile naționale în vigoare pentru a evalua riscul în întreaga sferă de taxe vamale. Cu toate acestea, E nevoie de progrese suplimentare în uh, ceea ce privește numărul redus de cazuri raportate de către anumite state membre. Franța, de exemplu, n-a raportat nicio neregulă frauduloasă în domeniul coeziunii în anul 2011. Comisia întreprinde acțiuni bilaterale pentru a găsi soluții pentru aceste probleme. În fine, doar un număr mic de state membre utilizează baza de date centrală de excludere în această fază alte state membre au adoptat măsuri preliminare pentru a implementa în următoarea perioadă de programare financiară multianuală. Cu toate acestea, nu au fost raportate cazuri către Comisie deocamdată. Distinși uh, deputați, cred că putem afirma că în 2011 am uh, făcut progrese importante atât pe partea Comisiei cât și a statelor membre. Cu toate acestea, nu e cazul să ne culcăm pe lauri. Mai întâi, eh, continuă să rămână mai multe probleme, întrucât eh, statele membre continuă să raporteze numere prea reduse de cazuri de fraudă. În al doilea rând, trebuie să vegem că măsurile de politică propuse de comisie sunt adoptate și puse în aplicare cât de curând posibil. Și, în fine, analiza arată că eforturile sunt eh, necesare în continuare pentru a menține progresul și pentru a a contracara potențialele efecte negative ale actualei crize economice. Vă mulțumesc pentru atenție și vă stau la dispoziție pentru a răspunde la întrebările pe care veți dori să mi le adresați. Äh, Mulțumim, domnule Șemeta, pentru această intervenție Începem dezbaterea acum și am să încep cine dorește să înceapă. Raportorul Derek Vaughan. Yeah, uh, thank you, Chair. You, you said... Mulțumesc, domnule președinte. Ați spus în observațiile de deschidere că e un subiect important. Cred că aveți dreptate, e un subiect important pentru Parlamentul European, dar și în această perioadă dificilă economică și financiară, un subiect important pentru întreaga Uniune Europeană. Așadar, salut faptul că avem această primă discuție astăzi aici și salut uh, prezența domnului comisar și mulțumesc pentru acest uh, raport din această dimineață. Uneori avem tendința să ne concentrăm pe veștile proaste în exclusivitate și doream să mă refer la unele dintre cifrele menționate de domnul comisar. De exemplu, frauda raportată a scăzut cu 35% și impactul financiar acestei fraude a scăzut cu 37% în comparație cu anul 2010, ceea ce sunt vești bune și trebuie să recunoaștem, să salutăm de la începutul discuției. Desigur că sunt și rezultatul unei mai bune gestiuni, după cum a spus domnul comisar, dar s-ar putea să fie datorate și faptului că în 2010 multe dintre cifre și proiectele Ah, pe perioada 2006-2010 au fost reflectate la sfârșitul ah, programului. Și probabil că acest lucru se reflectă în cifrele pentru 2010, unde erau cifrele mai mari și acum e reducerea pentru 2011, dar desigur că avem o reducere la IMS, am contribuit ah, și la rata redusă acestor cifre. Oricum trebuie să salutăm progresul făcut. Comisia menționează de asemenea progrese în ce privește recuperarea la cheltuieli, cu excepția agriculturii, cifrele par să arată într-adevăr îmbunătățiri în comparație cu 2010 și ar trebui să salutăm acest lucru. O fost bine de asemenea că anul acesta Comisie a făcut o distinție între nereguli frauduloase și neregulități care, nereguli care nu sunt frauduloase. Desigur, e un lucru despre care am discutat în fiecare an în care am primit raportul anual de la Curtea de Conturi Europene. Mulți am încercat să facem distinția între ce e fraudă și ce nu. Și ne bucurăm că astăzi putem vedea acest lucru și în raport. A devenit clar cu toate acestea în contribuția dumneavoastră că din cauza unor diverse metode de abordare din statele membre, nu se poate ști exact care este rata de nereguli și care sunt în special neregulile frauduloase și cum se explică faptul că statele membre folosesc în continuare metode diferite, unele raportează cifre reduse sau nicio cifră de fraudă. Pentru cineva din afară nu pare să fie logic ca statele membre să aibă posibilitatea de a avea metode diferite de a, a pune cap la cap cifrele. Deci eh, metodele trebuie să se îmbunătățească în sistemul de raportare, sistemele naționale de control, sistemele de recuperare trebuie îmbunătățite și desigur că unde există deja trebuie să fie implementate pe deplin. Sunt observațiile uh, introductive și am câteva întrebări acum pe care aș dori să îi le adresez domnului comisar. <clears throat> E clar din contribuția dumneavoastră și din rapoarte că în mare măsură măsurile antifraudă depind de implementarea de către statele membre și aș vrea să mă refer la acest lucru și după cum am mai spus, Comisia se bazează pe date care provin din statele membre pentru a avea imaginea completă la colectarea veniturilor și pentru plata pentru proiecte. Prima întrebare. Ce va face <clears throat> Comisia pentru ca statele membre să dea socoteală mai mult pentru nereguli și lipsa în ce privește raportarea de nereguli și în legătură cu acestea utilizarea de metode diferite de către statele membre. Ce modele există, după părerea dumneavoastră, în statele membre care ar putea să fie utilizate ca model și în alte state membre. De exemplu, există exemple de bune practici pe care să le putem utiliza și în altă parte? De asemenea, doream să întreb dacă măsurile pe care le-ați introdus deja, de exemplu, întâlniri de două ori pe an cu statele membre, încep să dea rezultate, după părerea dumneavoastră? <clears throat> O altă întrebare. În legătură cu sistemul EMS, ce va face Comisia pentru a se asigura că există o implementare completă a IMS în statele membre? Și ultima întrebare în ce privește recuperarea. V-ați încheiat contribuția referindu-vă la recuperare. E ceva, evident, foarte important pentru statele membre și Uniunea Europeană. Mă bucur să văd că 92% din recuperări se fac fără probleme. Desigur, asta mai lasă celelalte 8% ca fiind probleme. Ați putea să ne spuneți mai mult despre măsurile care sunt introduse pentru a încerca să se îmbunătățească situația? Mult din ce ați spus pare să se refere la planuri de acțiune sau strategii sau comunicări și nu acțiuni concrete pentru a încerca să îmbunătățească situația. Deci, dacă puteți să <clears throat> vă prezentați, să detaliați mai mult ceva pentru membrii comisiei. Mulțumesc. Mulțumim, domnule Von. Urmează Inge Gresle, vă rog. Mulțumesc. Statisticile um, este o vorbă cu privire la statistici. Nu trebuie să crezi nicio statistică decât cele pe care le-ai um, falsificat tu însuți. Vă mulțumesc, domnule comisar, pentru intervenția dumneavoastră. Mă îngrijorează faptul că um, atunci când rata de eroare crește, um, Comisia se felicită pentru că are un mai bun sistem de raportare și când atunci și, și atunci când scad, um, ne felicităm pentru că um, lucrăm mai bine și avem reglementări mai bune. Deci, care este situația? Situația în Franța mi se pare îngrijorătoare. Raportarea din partea statelor membre este foarte Uh, este foarte diferită. În raport spuneți că din raportul 2010 uh, Germania, Franța și Regatul Unit, deci ați solicitat statelor membre să explice de ce raportează atât de puțin și nu ați primit până acum un răspuns. Eu aș vrea să știu dacă între timp ați primit un răspuns. Pentru că în 2011 uh, am avut un un, probleme cu aceste state membre și dacă nu ați primit un răspuns, atunci ce ne facem? Această problemă nu este rezolvată pentru următorul cadru financiar multianual pentru că nu există nicio propunere despre cum să abordăm problema. Apoi, recuperările. Avem unele state membre care dintotdeauna au fost problematice, de exemplu Italia. Italia 43% din fonduri sunt afectate. Aproape jumătate de ani de zile Italia este uh, pe primul loc în ceea ce privește recuperările. Aș vrea să știu care este situația actuală, în primul rând, și apoi criza financiară. Ce fel de efecte are asupra acestor uh, uh, recuperări? Uh, care sunt efectele asupra, la care ne putem aștepta cu țările, uh, cum ar fi Grecia, de exemplu? Pot să mă gândesc că s-ar putea să fie uh, probleme destul de mari. Um, răspunsul la această întrebare cu cifrele respective ați putea să mi le trimiteți uh, în, uh, în scris. Doamnă comis, domnule comisar, uh, eu, în landul din care vin, avem o tradiție să nu lăudăm niciodată. Se spune că dacă nu jurăm, înseamnă că am lăudat. Dar acum aș vrea să vă laud este uh, vorba de o măsură pe care ați luat-o și care, este, uh, care va fi foarte utilă în combaterea fraudei. Uh, deci recun... aveți toată aprecierea mea în acest sens. Noi vom sprijini această inițiativă. Mulțumim, doamnă Gresle. Domnul Schilacakis. Thank you, uh, Commissioner. Mulțumesc, domnule comisar. Aș vrea mai întâi să precizez faptul că eu cred că Comisia și-a intensificat eforturile de combatere a fraudei și corupției, în special în ce privește interesele financiare ale Uniunii Europene. Dar consider că în acest moment suntem departe de a ne fi atins uh, sau de a fi atins orice progres semnificativ. Și o să vă dau un mic exemplu. Intensificăm <clears throat> efortul privind sectorul vamal, unde interesele financiare ale Uniunii Europene sunt foarte puternice. Cu toate acestea, dacă ne uităm la Hmm, sondaje de opinie Transparency International când oamenii se întreb, întrebați dacă au dat mită vreunei instituții guvernamentale concrete, se constată că aproximativ 600 de mii de situații de mici uh, oferite de mită către vame și se întâmplă în fiecare an în Uniunea Europeană. Și repet, pentru că oamenii nu își dau seama când aud prima dată. 600 de mii de mii de gospodării au raportat că au dat mită cuiva de la vamă în Uniunea Europeană în perioada 2010-2011 conform sondajelor de opinie Transparency International. Poate sondajele de opinie se înșală, poate că oamenii sunt uh, nebuni și spun că dau mită, că nu dau mită, de fapt. Poate că nici măcar nu ne dăm seama dimensiunile a ce se întâmplă sub noi. Majoritatea consideră că e ceva care se întâmplă în altă parte. Și când văd că state membre precum Franța sau chiar și unele mai mici, precum Malta, nu raportează nicio neregulă ca fiind frauduloasă. În tot ce fac ele cu banii europeni, ajung la concluzia că probabil că omul s-a schimbat și dintr-un motiv uh, ciudat Acum avem de-a face cu un om cu totul nou, cel puțin în unele state membre. Cu toate acestea, în realitate, ce se întâmplă este că avem forme de protecție care sunt ca un zid. Dar e un zid pe care nu-l păzește nimeni în apărarea intereselor financiare ale Uniunii Europene. Și acum o să trec la Olaf. În 2010, 2011 văd că Olaf s-a ocupat de 178 de noi anchete. Toate acestea sau 90% din ele, conform directorului general, vin informații pe care le-au primit. Nu e nicio anchetă din proprie inițiativă în domenii în care știm că e mare corupție și corupție de mari dimensiuni. Deci Olaf poate că anchetează o cauză măruntă care e reală, pentru că nu i-a spus nimeni despre cauzele majore din întreaga Europa și atunci nu fac nimic în legătură cu asta. Deci cât timp se păstrează legea tăcerii în sectorul tău sau în frauda ta din sector, cât timp uh, da? îi plătești suficient de mult pe toți participanții, Uniunea Europeană nu o să te bată la cap. Asta e realitatea cu politica noastră antifraudă. Și, din nou, eu felicit Comisia pentru că face ceva, face anumite lucruri. Responsabilitatea reală de a pune capăt fraudei revine statelor membre, unde nu se întâmplă. Dar noi trebuie să intensificăm politicile antifraudă cu ordine de mărime, dacă vrem ca într-adevăr să fim eficienți și eficace în apărarea intereselor financiare ale Uniunii Europene, care sunt extrem de importante în această perioadă, pentru că în Sud oamenii îi urăsc pe cei care fură banele Uniunii Europene, pentru că acum își dau seama că îi fură pentru ei și nu pentru cetățeni, iar cei din Nord, oamenii nu mai vor să plătească bani către Uniunea Europeană, pentru că ei cred că nu sunt bine tratați, gestionați. Deci trebuie să intensificăm eforturile și să-i facem pe cei care iau bani de la Uniunea Europeană să se gândească de două ori înainte de a o mai face, pentru că în momentul de față nu se gândesc nici măcar o dată. Mulțumesc. Thank you very much, Mr. Mulțumesc foarte mult, domnule Schilgakis. Următoarea întrebă, domnul Schmidt. Thank you very much, madam. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că este o analiză corectă atunci când spunem că cu toții cei de aici, din această clădire, dorim ca fondurile să fie cheltuite în mod corect. Însă aș dori să um, știu care este poziția dumneavoastră în ceea ce privește avertizorii de integritate, pentru că ei sunt uh, esențiali în toate aceste domenii. Domnule Kessler, eh, domnul Kessler spune în textul său că a existat o scădere a informațiilor care, vorbin, care provin din sectorul public, însă au crescut informațiile din surse private și mă întreb de ce. Am auzit o concluzie care zicea că toată lumea se teme să își piardă locul de muncă, așadar nu îndrăznesc să spună ceva. Și în special în instituțiile europene, pentru că se spune că sunt o cușcă aurită, o cușcă de aur și dacă spui ceva, poți să te trezești dat afară. S-ar putea ca problema să fie una mai generală însă. Eu am fost angajat în sectorul public și știu că poate să fie dificil să-ți critici șeful atunci când consider că lucrurile merg în tocmai acum, așa cum trebuie. Însă aș dori să știu comentarii, să aflu comentariile dumneavoastră, pentru că este foarte ușor să spuneți că da, s-a înregistrat o scădere a fraudelor și așa mai departe. Uh, asta și în sensul întrebării domnului Schirakakis. Mulțumesc. Domnule Gaier, următoarea întrebare. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, mă bucură bunele vești pe care raportul referitor la protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene ni le aduce. Însă, am aceleași îngrijorări ca și colega Uh, gresle. Uh, eu sunt marinar și când ești uh, într-o astfel de meserie, îți dai seama care e diferența între continent și navigatul pe apă. Poți să um, poți uh, să înaintezi cu mare viteză, însă dacă există un curent uh, contrar, nu te îndrepți uh, în direcția care trebuie. De fapt, nici măcar nu te miști de pe loc. Ce putem face, din punctul dumneavoastră de vedere, pentru a obține date uh, Uh, cât de cât uh, bune referitoare la cât de mare este fraudă. Ne bazăm pe statele membre, mulți colegi au făcut referire la faptul că uneori cifrele sunt mai credibile decât în alte uh, dăți. Când se raportează 0%, eu întotdeauna am o suspiciune. Lumea ar fi minunată dacă chiar în acest stat care a raportat 0% nu ar exista niciun fel de fraudă. Eu cred că orice fel de că toată experiența pe care am acumulat-o ne face să credem, nu poate decât să ne facă să credem că nu este adevărat. Comisia are propuneri pentru uh, a vedea ce se poate face pentru a avea cifre uh, credibile, fiabile, referitoare la uh, cât de mare ar fi uh, frauda. Studiile din societatea civilă ar fi uh, o, o propunere, de exemplu, cum uh, le numea și domnul Schilacakis. Aveți vreo um, propunere cu referitoare la ce putem noi să cerem statelor membre astfel încât să avem un, un un punct de reper, astfel încât să știm dacă uh, vaporul nostru, dacă velierul nostru se, uh, se îndreaptă într-adevăr în direcția în care vrem noi să se îndrepte. Mulțumesc! Mulțumesc. Domnul Odi, aveți cuvântul. Merci, madame Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc, domnule comisar, pentru acest raport și mulțumesc și domnului secretar general. Vă mulțumesc că ați făcut distinția în raportul acesta între fraude și erori, pentru că este vorba de concepte diferite și lupta împotriva erorilor um, decurge după reguli diferite față de lupta împotriva fraudei. Vă mulțumesc așadar că ați făcut această distinție extrem de utilă în raport eu sunt ușor surprins de uh, diferențele destul de notabile din raport și care duc la o scădere a declarațiilor de nereguri frauduloase. Aș dori ca domnul comisar să-mi, com- să-mi uh, confirme dacă este o legătură cu sistemul informatic, pentru că uh, toat, mm, da, perioada de programare mm, a luat sfârșit și majoritatea fraudelor au fost raportate în 2010 pentru perioada de patru ani anterioare și raportul spune că scăderea înregistrată în 2011 ar, s-ar datora într-un fel acestei uh, comasări din 2010. există într-adevăr mai puține fraude în bugetul Uniunii sau este doar o uh, problemă care ține de schimbarea sistemului de operare și de programare. Așadar, scăderea uh, fraudelor din uh, raport este una reală sau este doar legată de mm, tehnicile statistice? Pentru că Există și o tehnică statistică pentru a uh, corecta variațiile sezoniere și a cunoaște situația reală pe mai mulți ani. O a doua propunere pe care aș dori să vă o fac este să avem statistici și în ceea ce privește condamnările. Deci, odată ce se semnalează fraudele, și avem de documente legate de recuperări, însă nu avem date în ceea ce privește condamnările. Cât, uh, câte uh, sentințe cu închisoarea se dau, câte uh, suspendări Aș dori să știu cine sunt uh, vinovații, oameni politici, contabili, funcționari, auditori. Aș dori statistici în legătură cu cei care fraudează și uh, deciziile penale, sentințele care au decurs în urma anchetelor. Aș dori să știu care este așadar uh, portretul robot al uh, celui care fraudează fondurile UE. Aș dori de asemenea să ne, între... să ne gândim mai mult la gestiunea comună, gestiunea partajată. Pentru că la cheltuielile directe există puține sesizări. Eu cred că trebuie să punem accentul pe gestiunea partajată. Trebuie să facem diferența între rata erorilor, rata fraudei, dificultatea auditului pe gestiunea partajată. Cred că a venit momentul să er- terminăm gestiunea partajată. Ea a avut uh, o anumită utilitate, utilitate când existau 5 sau 6 state membre și când toată lumea era de acord să existe o funcție publică europeană. Însă, dacă vedem problemele care există acum, Uh, dacă ne uităm la cât costă gestiunea partajată, uh, eficacitatea sa, rata erorilor și rata fraudei, mă întreb dacă nu cumva a venit timpul să avem o proprie gestiune financiară cu o direcție mm, financiară competentă care să se ocupe doar de acest lucru. miniștrii de finanțe nu au putut să uh, afle date de la trezoreriile naționale și am reușit să aflăm că Uniunea Europeană este incapabilă să plătească în gestiune partajată facturi pe care trebuie să le plătească și miniștrii nu pot să acorde 8 miliarde de euro și se spune că se vor plăti în 2013 facturi, facturi din 2012. Mă bucur însă de acest raport va fi un element suplimentar legat de organizarea generală a finanțelor Uniunii Europene, finanțe care trebuie să fie reîmprospătate, regândite global pentru a vedea dacă gestiunea partajată este utilă în raport cu rezultatele pe care le oferă. Vă mulțumesc, domnule Odi, domnul Moller, aveți cuvântul. Mulder. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Uh, o mică remarcă în legătură cu TVA-ul. S-a spus la început că a fost o resursă importantă din resursele proprii și s-a spus că va deveni din nou o resursă importantă. S-a spus că uh, Comisia lucrează la o formă permanentă de impozitare uh, de un forum uh, prin care se pot schimba informații utile în legătură cu taxa pe valoare adăugată. Însă de ce nu mai devreme? Pentru că TVA-ul este un, o țintă foarte ușoară pentru fraudă și aș dori să îndemn Comisia să înceapă cu această inițiativă chiar acum când mi se pare că ar fi cel mai util. Mulțumim, domnule Mulder. Și acum îi dau cuvântul domnului comisar Șemeta pentru a răspunde la toate aceste întrebări. Mulțumesc foarte mult. S-au pus foarte multe întrebări pe foarte multe domenii și vă mulțumesc pentru interesul acordat temei. Poate ar trebui să încep cu cifrele globale și domnul Odi m-a întrebat în legătură cu acest lucru și cu fluctuațiile de la an la an. După cum am explicat în prezentarea inițială, în gestiunea fondurilor europene există un efect ciclic și utilizăm sisteme de control și de gestiune multianuale. Deci este normal ca la sfârșitul perioadei financiare, atunci când programele sunt în perioada de încheiere, să intervină toate controlele și acest lucru s-a întâmplat în 2010, când am văzut că toate programele care au început în 2006 au fost încheiate și acest lucru a dus la o creștere a neregulilor raportate. Acum perioada respectivă de programare s-a încheiat și cifrele din 2011 nu sunt uh, afectate de perioada anterioară. Acest lucru explică, așadar, în parte, creșterea din 2010, însă este doar o parte. O parte din îmbunătățirile înregistrate sunt datorate și îmbunătățirilor sistemului. Trebuie să ținem cont de faptul că planul de acțiune pentru politicile de coeziune, care a fost implementat în ultimii ani, uh, a dat rezultate concrete și a dus la o situație îmbunătățită în domeniul fraudei. Pentru a trece la problemele mai specifice mi s-au pus întrebări uh, mai detaliate în legătură cu ce trebuie făcut uh, de acum înainte pentru a îmbunătăți situația. Ne aflăm acum în momentul în care se prezintă inițiative foarte importante. Doamna Gresle a menționat uh, protejarea intereselor financiare, financiare prin uh, legislație penală și alte măsuri administrative. De asemenea, am introdus anchete administrative și vrem să apară sancțiuni penale, însă sancțiunile penale nu sunt armonizate pentru că nu există definiții comune ale sancțiunilor penale, ceea ce duce la o serie de probleme. De aceea, mi se pare important să înaintăm rapid în acest domeniu. Tocmai am fost în Germania și am discutat cu autoritățile germane despre această problemă. Pentru că, fără legislație de acest tip, este mai dificil, este dificil să progresăm și în special să progresăm în domeniul uh, urmăririi penale ale acestor cazuri. 42%, 42% dintre cazuri au fost trimise de către OLAF uh, autorităților naționale și au fost uh, preluate de către autoritățile naționale. În al doilea rând, lucrăm pe o nouă inițiativă legată de un procuror european care ar crea un sistem de anchete penale la nivel comunitar. Acesta este un alt element foarte important și am făcut cu doamna vicepreședinte Reding și cu doamna vicepreședinte Reding vom face această propunere în iunie 2013. În ceea ce privește funcția legislativă, cred că uh, suntem pe uh, drumul cel bun, susținem sancțiunile penale, felicităm Parlamentul pentru adoptarea tuturor regulamentelor care vor duce la îmbunătățirea eficienței OLAF. După aceea, dacă trecem la întrebarea raportorului legată de modelele din statele membre care ar putea fi utilizate în alte state cred că chestionarele tematice care sunt elaborate în fiecare an sunt instrumente foarte bune legate de acțiunile din politica de coeziune. Prin aceste chestionare, statele membre pot să învețe unul de la celălalt, pot să găsească bunele practici în alte state membre și și intenționăm să continuăm cu aceste chestionare pentru că și, și chiar dorim să intrăm în mai multe detalii pe multe probleme punctuale. Legat de întâlnirile organizate cu statele membre. Vorbind mai în general, cred că putem consolida valoarea adăugată a acestor întâlniri. pentru a consolida lupta împotriva fraudelor, fraudelor din statele membre și aș încuraja Comisia să facă un impact mai bun la aceste. Adică sper că aceste reuniuni au un impact asupra statelor membre. În ceea ce privește problema Franței și a altor state membre care raportează cifre relativ scăzute de fraude, sunt de acord cu observațiile dumneavoastră. De aceea, serviciile noastre și OLAF conlucrează bilateral cu statele membre respective. Lucrăm cu Franța și poate că doamna le vă poate exprima, explica mai în detaliu ce se întâmplă acolo. Însă trebuie să rezolvăm aceste probleme bilateral pentru a înțelege de unde provin cifrele foarte scăzute raportate de unele state membre. Acestea, bineînțeles, se pot raporta nivelului scăzut de fraudă sau poate să fie o deficiență a raportării. Metod, orice metodă are limitele sale, însă, bineînțeles, trebuie ca lucrurile să fie clarificate cu statele membre Există legislație în vigoare. Unii ne-au spus că este nevoie de mai multe informații, însă noi suntem bucuroși să transmitem orice informație uh, primită de la statele membre. Însă informația poate fi luată de la statele membre doar conform legislației. Nu putem obliga statele membre să acorde informații pentru care nu avem o bază juridică. După aceea, S-a vorbit despre corupție și despre studii făcute asupra corupției. Trebuie să înțelegeți foarte clar că majoritatea acțiunilor vor trebui să fie luate de către statele membre. La Comisia Europeană am adoptat o comunicare legată de tratarea corupției anul trecut și, pentru prima oară, am introdus raportarea din partea statelor membre. Lucru care ne oferă informații mai obiective și ne permite să facem comparații între situația diverselor statelor membre și se poate uh, efectua și o raportare comparativă între statele membre, ceea ce poate să stimuleze statele membre să își îmbunătățească legislația, pentru că niciun stat nu vrea să se regăsească în topul statelor cu cele mai multe nereguli sau în topul statelor corupte. În ceea ce privește anchetele OLAF, majoritate și faptul că majoritatea se datorează rapoartelor din partea avertizorilor de integritate. Într-adevăr, scăderea acestor sesizări este o problemă și cu reforma OLAF și adoptarea noului regulament al OLAF vom centra activitatea OLAF mai mult spre acțiuni din proprie inițiativă și eu îmi doresc acest lucru, pentru că, bineînțeles, atunci când vine cineva la tine și face o sesizare în legătură cu un stat membru sau cu un alt domeniu, Olaf trebuie să reacționeze. Este normal, dar cred că trebuie să facem o analiză mai bună și să examinăm informațiile deja acumulate și în acest sens autosesizarea OLAF ar trebui să ocupe un loc mult mai important. în ceea ce privește protecția avertizorilor de integritate și rezultatul rapoartelor. Nu este ușor de explicat uh, scăderea anumitor cifre, însă Comisia va avea o inițiativă legată de avertizorii de integritate, de whistleblowers, într-o strategie generală până la sfârșitul acestui an și trebuie să creăm toate condițiile necesare pentru a ne asigura că avertizorii de integritate vor fi protejați de orice fel de acțiuni împotriva lor ulterioare acest lucru va fi în centrul strategiei interne. În ceea ce privește întrebarea domnului Odi legată de gestiunea partajată și ideea sa de a transforma gestiunea partajată într-una directă. știți că, date fiind resursele limitate din instituțiile comunitare, dat fiind angajamentul Comisiei de a reduce numărul de personal până în 2017, dacă îmi aduc aminte bine, mi se pare imposibil să renunțăm la gestiunea partajată, pentru că mulți um, oameni din statele membre sunt implicați în gestiunea partajată, în auditarea fondurilor în gestiune partajată. Aceste funcții ar trebui, dacă se renunță la gestiunea partajată, să fie preluate de către comi, să fie preluate de către comisie, ceea ce ar presupune angajări masive și în circumstanțele actuale ni se pare puțin probabil. De aceea ar trebui să ne concentrăm pe îmbunătățirile în gestiunea partajată, cum putem ameliora lucrurile. Un raport al Curții de Conturi notează că legislația legată de fondurile de coeziune este una foarte importante și propunerile făcute în legislația respectivă legate de, condiționali, legate de condiționalități și de corectări, corecții nete trebuie să rămână în vigoare pentru că îmbunătățesc uh, semnificativ situația în gestiunea partajată. Dată fiind situația actuală, mi se pare dificil să prevedem o renunțare la gestiunea partajată. În ceea ce privește statisticile și felul și acoperirea lor, lucrul menționat și de domnul Odi, noi prezentăm statisticile prevăzute de către legis- legislație și care constituie fondul raportului, însă într-adevăr, ar fi interesant să vedem și care sunt rezultatele finale ale anchetelor, ale punerilor sub acuzare. Putem să discutăm cu statele membre dacă putem obține astfel de informații, însă acest lucru poate fi să se întâmple doar pe bază voluntară, pentru că legislația nu prevede furnizarea unor asemenea informații. în ceea ce privește neregulile din sistemul de gestiune. Am fost întrebat cum se utilizează sistemul de gestiune. Sistemul de gestionare are regulilor. Multe state membre utilizează acest sistem în mod eficient, însă unele state membre nu utilizează pe deplin uh, toate avantajele sistemului de gestionare a neregulilor și de aceea prin contacte bilaterale menționate am încercat să atragem atenția acestor state membre la neajunsurile existent, existente și am cerut să utilizeze acest sistem mai eficient. Așadar, sper că am răspuns tuturor întrebărilor. Am răspuns la toate întrebările care, au fost, care mi-au fost puse și mulțumesc din nou pentru această dezbatere constructivă. După cum spune doamna Gresle, atunci când cifrele sunt mai bune, întotdeauna se întreabă de ce sunt mai bune atunci când cifrele, rezultatele sunt mai proaste, se dă vina pe comisie. Bineînțeles că anul 2011 a fost un an când s-a înregistrat o situație mai bună. Efectele ciclice au avut un impact, însă este important să ținem cont și de îmbunătățirile reale care au avut, uh, care s-au întâmplat și datorită recomandărilor Parlamentului. Dacă ne uităm la perspectivele financiare, în perspectiva financiară actuală, neregulile sunt mult mai scăzute decât în trecut, ceea ce ne dovedește că mergem în direcția cea bună. Mi se pare foarte important ca atât Parlamentul cât și Consiliul să adopte propuneri să adopte propunerea prezentată de către comisie și, după cum spuneam, aceste propuneri care sunt acum um, în stadiu de discuție. Mulțumim, domnule comisar, pentru această prezentare și că ne-ați împărtășit idei în legătură cu îmbunătățirea Uh, situației financiare a Uniunii Europene. Uh, îi dau cuvântul raportorului acum, dacă vrea să intervine, dacă nu, domnului Kessler. Vreau doar să spun câteva cuvinte pentru a, uh, în concluzie la prezentarea domnului comisar. Colegii au pus multe întrebări utile și domnul comisar a dat răspunsuri detaliate. După cum am spus un coleg, trebuie să salutăm îmbunătățirea cifrelor legate de fraudă. Colegii doreau să cunoască motivele din spatele acestor îmbunătățiri. După părerea mea, trebuie nu să chestionăm cifrele, ci să aflăm de ce au avut loc îmbunătățiri pentru a continua pe aceeași cale. Colegii au fost preocupați uh, și de diferența între mecanismele de raportare din statele membre, ceea ce rezultă la cifre foarte diferite care vin din uh, diverse state membre. Nu uh, este un lucru ilogic și trebuie rezolvat cât de curând posibil. În general, suntem foarte interesați de felul în care putem stopa frauda de la cheltuieli, de la venituri și considerăm că aceste date pot reprezenta baza unor discuții foarte importante care urmează să fie, care urmează să aibă loc. Vă mulțumesc, domnule Von, stimați colegi. Îi dau cuvântul acum domnului Kessel pentru a prezenta uh, raportul, al uh, 12-lea raport anual. Well, I understand we are... Mulțumesc. Înțeleg că nu mai avem prea mult timp, deci uh, voi face câteva remarci pe scurt și, bineînțeles, vă stau la dispoziție pentru întrebări. În primul rând, ați văzut raportul, sper că ați uh, uh, apreciat noua sa grafică. Am depus toate eforturile pentru ca acesta să fie mai ușor de citit, mai informativ, mai transparent. Și vom continua, bineînțeles, cu aceste eforturi. Anul trecut a fost un an de tranziție pentru OLAF. Am început anul trecut uh, uh, revizuirea internă a procedurilor noastre, a organizației noastre, care a dus la reorganizarea uh, și la o, de fapt la o nouă procedură de investigație care de investigări care a intrat în vigoare în februarie 2012. Aș dori însă să subliniez câteva date interesante. Câteva tendințe care ar putea să uh, fie un bun punct de pornire pentru o discuție interesantă. În primul rând, după cum ați putut vedea, în 2011, Olaf a primit mai mult de o mie de informații de interes uh, potențial pentru investigații. Este un record istoric pentru Olaf și confirmă o tendință constantă. Uh, pe parcursul anilor, Olaf a a primit din ce în ce mai multe informații uh, de acest tip. Și pot să vă spun că după ce am uh, atins în 2011 un record istoric, anul acesta, bineînțeles, veți ști uh, din raportul următor, dar deja putem anticipa că în 2012 vom depăși acest record cu mai mult de deci în 2012 vom ajunge probabil la aproximativ 1300 de informații pe care le vom primi, le vom fi primit. Aceste cifre spun ceva despre percepția Olaf, despre încrederea publicului în general și a partenerilor Olaf și spune și despre uh, cererile de investigații care vin la Olaf. Asta ne face să înțelegem uh, ceva despre munca crescândă cu care se confruntă Olaf. După cum este, după cum ați văzut și în ultimul raport, puteți vedea că există o, o altă tendință interesantă pe care o vom observa îndeaproape uh, cu statistici mai detaliate, și anume trendul, tendința uh, unor uh, informații suplimentare care vin din uh, sectorul privat, antreprenori, companii, cetățeni individuali, uh, surse anonime și, de asemenea, o descreștere a informațiilor care vin din surse publice, cum le numim noi, deci uh, autorități din statele membre și instituții europene. Nu pot confirma încă această tendință pentru 2012, vom vedea, însă pot să vă spun că, dintr-un punct de vedere, pentru noi este încurajant acest lucru, pentru că Olaf este mai bine cunoscut de către public, um, avem senzația că este mai multă nevoie de noi. Pe de altă parte, însă, trebuie să analizăm uh, de la stat membru la stat membru, de la instituție la instituție și să vedem de ce are loc această descreștere a uh, informațiilor care vin din partea autorităților publice. Apoi, din toate aceste informații pe care le primim, trebuie să specific faptul că fiecare informație pe care o primim începe deschiderea unui, cauzează deschiderea unui dosar. Anul trecut, Olaf a deschis aproximativ 180 de investigații. Noi lucrăm pe, principi, pe baza principiului subsidiarității, deci bineînțeles că facem o selecție a cazurilor, nu deschidem investigații cu privire la toate cazurile. Asta și pentru că nu toate informațiile pe care le primim sunt uh, relevante sau uh, întemeiate. Însă, Tendința destul de evidentă este că Olaf deschide în fiecare an un număr din ce în ce mai mare de investigații și cred că în 2012 din nou vom stabili un record în numărul investigațiilor deschise. Deja în 2012, începând din februarie, am deschis uh, deja 260 de uh, investigații între februarie și octombrie. Deci, uh, Olaf uh, își folosește capacitățile de investigație la maxim, poate chiar dincolo de capacitățile sale. Sperăm totuși că nu. Uh, stabilim recorduri de investigații deschise la un moment dat. După cum ați văzut în raport, am uh, atins un nou record, poate unul care nu poate fi repetat. În acest domeniu nu dorim să avem uh, atâtea recorduri, uh, și anume uh, recuperările în domeniul financiar. Practic, uh, am crescut uh, Uh, sumele recuperate, uh, dar chiar și fără cifrele din uh, Italia, tot am fi atins un record. Trebuie subliniat faptul că milioanele recuperate la bugetul european sunt înregistrate în statistici în anii în care sunt recuperate, dar se referă la investigații din ani precedenți. Însă, ce contează este că s-au obținut rezultate financiare semnificative în beneficiul uh, interesului financiar al Uniunii Europene. Iar cifrele absolute merg uh, cu mult dincolo de costurile administrative ale OLAF. Anul trecut am mai atins un oarecare record și anume în ceea ce privește uh, condamnările din partea autorităților judiciare ale statelor membre și asta în ceea ce privește anii de uh, detenție uh, acordați în urma proceselor în fața instanțelor naționale, asta în urma investigațiilor OLAF. Este ceva ce s-ar putea să nu sune atât de atrăgător, să spunem așa, dar până la urma urmei cred că fraudele descoperite trebuie să fie sancționate ca atare. Iar anul trecut am atins un record și în acest domeniu. Încă două aspecte. În ceea ce privește aspectul politic sau politicilor, Olaf este, are o capacitate de investigație dar și o dimensiune de politici. Și cred că aici nu putem calcula, stat, nu putem avea statistici, însă um, există legislative de politici, de legi, uh, inițiative legis, uh, legislative în care Olaf este implicat. Și în acești ultimi doi ani am atins un nou record istoric Uh, și în acest sens. Ne-am ocupat de reforma regulamentului uh, OLAF 1073. Uh, am lucrat și la directiva referitoare la infracțiuni substanțiale, semnificative în ceea ce privește interesele Uniunii Europene. O directivă aprobată de Comisie în iulie. Noi continuăm uh, munca în acest domeniu. Olaf uh, lucrează de asemenea la elaborarea noi legislații cu privire la contrafacerea monedei euro. Lucrăm și la reformarea regulamentului 515 cu privire la asistența reciprocă în domeniul VAMAL. Olaf a elaborat uh, planul de acțiune împotriva uh, contrabandei de um, tutun și alcool la uh, granița estică și lucrăm acum împreună cu Comisia la un uh, document mai puternic uh, referitor la contrabanda de tutun în Uniunea Europeană. Și un alt aspect important, o altă muncă importantă, lucrăm împreună cu uh, DG Just la propunerea EPO. Deci, uh, și capacitățile noastre în domeniul uh, politicilor și legislației sunt, uh, sunt folosite la maxim. Așadar, și în domeniul investigațiilor, cât și în domeniul politicilor, lucrăm la capacitate maximă, mai intens ca niciodată. Voi încheia prin a spune că totul trebuie pus în contextul reducerii personalului său. Un nou record, un record negativ, un... și anume personalul Olaf a fost redus. începând cu anul acesta uh, vom avea mai puțin personal, la fel ca și aproape toate celelalte servicii ale comisiei. Deci reducerea va fi de 2% în fiecare an, timp de 4 ani. Nu vom putea avea uh, personal în plus, vom avea din ce în ce mai puțin, uh, puțin personal în ambele dimensiuni, cea de investigații și cea referitoare la politici. Deci, iată, suntem la uh, max, capacitate maximă, poate chiar ne depășim uh, uh, limitele uneori, ne dăm silința să răspundem, mai ales la încrederea crescândă pe care publicul general ne arată și pe care cifrele o subliniază. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule Kessler, pentru prezentarea dumneavoastră, pentru că nu prea mai avem nu mai avem timp pentru acest punct, însă aș dori totuși să uh, întreb dacă cineva are întrebări sau remarci și, uh, pe care să îi le adreseze domnului Kessler. Domnule Von, aveți cuvântul. Mulțumesc din criză de timp pe scurt. Mai întâi să mulțumesc domnului director general de la OLAF pentru discurs și pentru raport nu e întotdeauna ușor uh, ca acest subiect să fie suficient de interesant și lizibil, dar aproape că a reușit cu raportul de anul acesta, care e foarte ușor de înțeles. Și mulțumim, Olaf. Spus deja în această dimineață că reducerea fraudei în cheltuieli și venituri e foarte important pentru această comisie și domnul director general a dat un exemplu la venituri din uh, uh, implicații ale contrabandei de tutun, de țigări, erau 90% din bani când se confiscă țigările, banii se duc la statele membre, iar pe partea cheltuieli, um, ceva legat de politica de coeziune, se vorbește mult despre politica de în raportul anual al Curții de Conturi, unul dintre principalele domenii, politica achizițiilor publice, iată de ce m-am bucurat să aud că Comisia Europeană a făcut noi propuneri cu privire la politica achizițiilor publice și Parlamentul examinează în prezent acele proiecte și s-ar putea să votăm până la sfârșitul anului. <clears throat> Ca să mă lungesc cu vorba, doar câteva întrebări pentru directorul general. Prima, o întrebare cu caracter general, a menționat în contribuție volumul mai mare de muncă și, prin urmare, important să se prioritizeze activitatea OLAF și întrebarea este ce măsuri crede că ar trebui să fie cele pe care să se concentreze pentru a reduce frauda. Dacă ar fi să aleagă două sau trei lucruri, care ar fi cele două, trei lucruri cu impactul cel mai mare de reducerea fraudei în UE? S-a menționat și cazurile semnalate din afară și a spus că în prezent cam 75% din cazurile din afară vin de la surse persoane individuale. Și a spus că una dintre cinci uh, cazuri sunt anchetate. Nu știu pe ce înseamnă. Întrebarea. Ce mecanism utilizează OLAF pentru a decide ce rapoarte sau relatări sunt reale și pe care o să bazeze anchetele? A treia întrebare, legat de țigări și tutun, contrabanda cu aceste produse, menționată și de domnul director și de mine și am spus că e important și pentru statele membre și UE. Întrebarea, cum se poate îmbunătăți situația în combaterea țigări, traficului de țigări și tutun, controlele poștale, vamale și dacă există sinergie între ce face OLAF și ce fac uh, statele membre și ce face și Comisia Europeană se face ceva pentru a pune cap la cap eforturile, acțiunile acestor instituții pentru a avea un impact mai mare în a reduce contrabanda cu țigări și tutun. Și ultima idee, tot generală. Propunerea de reformă OLAF. Domnul director general a menționat unele aspecte, dar mi se pare că în aceste sugestii nu mi se par suficient de radicale. <clears throat> se pleacă de la prezumția de inovăție care mi se pare că există deja și să se dea OLAF un mandat să lucreze cu alte organisme și instituții europene și cu state terțe, dar credeam că astea sunt lucruri de bun simț și nu sunt schimbări radicale. Și întrebarea către domnul director general, consideră că propunerea de reformă sunt suficiente ca să-și facă bine treaba la Olaf? Mulțumim, domnule Von doamna Gresle și domnul Schilacachis și asta e, s-a încheiat lista. Doamna Gresle, pe scurt. Mulțumesc. Câteva întrebări. În primul rând, domnule director general, uh, mulțumim pentru acest raport care, raport care devine din ce în ce mai uh, uh, frumos. La pagina 11 spuneți 21,9 luni, astea sunt 2 ani și jumătate. Pe pagina 19, 10 vorbiți despre 22,5 luni. Aș vrea să știu care dintre cifre este corectă, corectă și aș vrea să știu de ce durata uh, medie a investigațiilor a crescut cu două luni din 2010 în 2011. Apoi, a doua întrebare. Ați restructurat OLAF și în ceea ce privește investigațiile, ați spus că aveți persoane uh, angajate personal care nu are experiență cu investigații. Eu mă întreb cum poate fi cineva investigator dacă nu are experiență în investigații. Pentru că uh, la mine se adună reclamațiile cu privire la încălcările formale și juridice ale OLAF. Apoi, în ceea ce privește uh, unitatea, departamentul uh, tutun și contrafacere, ce vedem uh, și din cazul Dali este că există o parte, o, o apropiere între comisie și industria tutunului, există și uh, evenimente comune organizate, uh, însă când se pun uh, logourile unul lângă celălalt, este ca și când industria uh, tutunului uh, um, sponsorizează evenimentele OLAF. Există o astfel de sponsorizare? Mulțumesc. Domnul Schilakakis. Extremely brief. Extrem de succint, mulțumesc. Domnul comisar Semeta a spus anterior că începește anchetele din proprie inițiativă, el sprijină și consideră că ar trebui să uh, mergem în acea direcție. M-aș aștepta de la Olaf să se ocupe de acest lucru și să vină cu un fel de propunere în legătură cu modul în care s-ar putea face. Nu e o întrebare pentru astăzi, dar va fi o întrebare pentru data viitoare când ne întâlnim. Mulțumesc. Mulțumim, doamna Resi. Thank you, Chair. Doamna Andreasen, așadar, mulțumesc, doamna președinte. Acum câteva săptămâni, când Curtea de Conturi a prezentat raportul, a vorbit de 3,9% rată de eroare. L-am întrebat pe domnul Șemeta dacă îi se pare acceptabil că procentul e în creștere și el a răspuns că era 1,2% recuperare care trebuie să fie avută în vedere de scăzută din această rată de eroare, ceea ce nu mi se pare soluția adecvată. În orice caz, întrebarea mea este, dumneavoastră spuneți că sumele totale recuperate reprezintă 691 de milioane de euro. Această recuperare corespunde fondurilor plătite în câți ani, vă rog? Pentru că e important de știut și a stabili procentul de recuperări în uh, raport cu bugetul anual. Mulțumesc. Mulțumim. Domnul Kessler, dacă puteți uh, trage niște concluzii în câteva minute. O să încerc. Domnul raportor m-a întrebat, domnul Vaughan, ce mecanisme, dacă și cum prioritizăm deschiderea unei anchete în linii mari întotdeauna a fost cam o cincime din uh, informațiile de intrare și cu ce mecanism facem acest lucru. Da, nu se reflectă în raport, pentru că trebuie să spun că raportul se referă la anul 2011. Eu am preluat mandatul în cursul anului 2011 și am început o reexaminare internă care a dus la mari schimbări care s-au produs până la 1 ianuarie 2012. Printre aceste schimbări, a spune că una dintre cele mai importante schimbări a fost tocmai uh, cea legată de procesul de selectare și de prioritizare a deschiderii sau nedeschiderii de anchete în 2011 și întreaga istoria OLAF până la 1 ianuarie anul curent s-a lăsat pentru unitatea de anchetă. Nu exista o politică coerentă, nu era un instrument al OLAF care să guverneze și să gestioneze în mod coerent deschiderea unei anchete. De la 1 ianuarie 2012 dispunem de o unitate specializată de selecție care primește în mod transparent toate informațiile pe care le primim din afară cu privire la un interes de anchetă și prezintă un aviz directorului general după ce a făcut o muncă de selecție în legătură cu ideea de a deschide sau nu o anchetă și, pentru prima dată, pe baza unor criterii scrise negru pe alg, transparente, publicate și pe pagina noastră de internet, care, în primul rând, țin de competență. Dacă nu avem competență, nu deschidem ancheta. În al doilea rând, după cum se spune în regulament, deschidem ancheta numai dacă există a, suspiciuni a, întemeiate, dacă există o fundamentare de, legată de comiterea unei infracțiuni și, în al treilea rând, pe baza principiului subsidiarității. Deschidem numai o anchetă dacă există o plus valoare de a deschide o anchetă OLAF, pentru că altfel trimitem informațiile primite către autoritățile naționale. Cu toate acestea, după cum am spus, numărul de anchete pe care le deschidem este în creștere constantă. În ce privește țigările, contrabanda cu țigarete, o să dau un răspuns atunci la doi membri, doamna Gresle și domnul raportor. În același timp, din nou, prin reorganizare, dar doar de la 1 ianuarie 2012, ca parte a reorganizării, am împărțit clar în interiorul OLAF capacitatea de anchetă, unitățile de investigație, munca de anchetă de munca de politică sau de strategie, ceea ce pentru țigarete înseamnă că fosta unitate care se ocupa de țigări, care a făcut în același timp și partea de strategie a OLAF în domeniu și ancheta, a fost acum împărțită sub două direcții diferite. Cei care se ocupă de anchetă nu se mai ocupă de strategie și viceversa. Desigur că strategia politică ține cont de experiența acumulată în domeniul anchetelor, dar nu mai există confuzie în legătură cu cele două roluri. În al doilea rând, dar de fapt în ambele capacități de politică și de anchetă am realizat mult în ultimii doi ani, deci anul acesta și în 2011, după cum spunem, planul de acțiune privind contrabanda de tutun la frontiera răsăritană și acum pregătim intensificarea acestei inițiative împreună cu Comisia, desigur, la serviciul al Comisiei intensificăm comunicarea privind tutunul în întreaga Europa. E o mare inițiativă de mare importanță și angajament pentru comisia și statele membre. Ne propunem să fie aprobată în primăvara anului viitor și lucrăm la ea cu toate statele membre. Desigur, problema contrabandei de țigări e foarte importantă și lucrăm cu toate statele membre și văd un angajament și o implicare foarte bună din partea statelor membre, pentru că există o conștientizare a faptului că e un obiectiv comun și sunt încrezător că această inițiativă va aduce rezultate bune, o mai bună apărare a statelor membre și a Uniunii Europene împotriva contrabandei cu tutun. Dacă 1073 e suficient, nu știu dacă am înțeles bine întrebarea, noul 1073, am adoptat deja o poziție. Nu pot decât să repet ce am spus în celălalt context, și anume, amendamente varianta modificată a lui 1073 e o actualizare bună pe care o salut, la care de fapt am contribuit și noi, nu va avea un impact mare de fapt asupra muncii OLAF, a vieții sau procedurii OLAF, pentru că deja am ținut cont de toate schimbările majore și în ceea ce privește respectarea drepturilor fundamentale de către anchete, deja țin cont și a implementat, cel puțin de la 1 februarie 2012, cu noile proceduri de anchetă de la OLAF. Deci, în termeni practici, sper și mi exprim dorința ca această inițiativă să fie aprobată cât de curând de Parlament, cât am înțeles, și aș saluta-o în teme practici. Am anticipat deja ce cuprinde textul. Deci nu ar, ar fi necesare schimbări majore pentru noi. Ce reprezintă o provocare pentru noi și trebuie să repet, e un motiv major de îngrijorare, desigur, problema bugetului și a reducerilor din bugetul comisiei care se va reflecta în ce privește posibilitatea OLAF de a avea nu mai mult personal, dar măcar să nu se reducă personalul și capacitatea. Asta ne îngrijorează pe noi și pentru viitorul apropiat, după cum am spus deja, la ultima întâlnire, prevăd un efect combinat al unor noi proceduri și cerințe din noua legislație, plus, după cum am subliniat azi, o creștere uriașă de informații pe care le primim, o creștere uriașă de solicitări din afară pentru anchete OLAF, cu un al treilea element, pentru prima dată o reducere a personalului. Și dacă combinăm aceste trei elemente, o să vedem că suntem îngrijorați pentru viitorul apropiat și cu modestie și umilitate, vă rog pe dumneavoastră, membrii Parlamentului, să faceți tot ce puteți și să ne ajutați. Trebuie să închei, dar mai întâi să răspund și doamnei Gresle în legătură cu durata anchetelor. De fapt, e o singură cifră pe care o știu din raport și o confirm la pagina 17 Media duratei anchetelor noastre este de 22,5 luni. Deci legat de investigație. E un alt record oarecum, nu chiar istoric. În trecut au fost și anchete mai lungi. Motivul este, există și o notă de subsol. Poate că nota de subsol e mai puțin clară, dar noi am făcut raportul, după cum am spus, nu doar mai ușor de citit și mai plăcut vizual, ci l-am făcut și mai transparent. Deci, pentru prima dată, după cum spunem în nota de subsol, am inclus în anchete, în măsurarea anchetei, a duratei anchetei, toate anchetele în derulare și nu doar anchetele încheiate. Altfel, ținând într-un sertar niște anchete vechi pe care nu le încheiem, atunci, dacă închidem numai anchetele proaspete, avem o durată foarte scurtă a anchetei în raport, dar, de fapt, cifra respectivă n-ar fi reală, dar de dragul transparenței, lucru pe care l-am făcut pentru prima dată în raportul pe care vedeți acum, am ținut cont ca să vedem care este durata media anchetei de toate anchetele deschise, nu doar de cele care au fost uh, deja închise, ceea ce explică motivul pentru care durata medie e puțin mai lungă. Pot să vă spun că pentru anul acesta, 2012, putem anticipa o durată semnificativ redusă, dar desigur nu poți să ai anchete mai bune, mai scurte, mai multe în același timp, o mai bună selectare a unor mai multe informații care vin și cu oameni mai puțini. Ar fi cam dificil chiar dacă încercăm să o facem și deocamdată ne descurcăm. Înțeleg că domnul Schilacakis nici măcar nu dorea un răspuns. Și i-aș propune domnului Anderson să-i răspund când voi fi înțeles mai bine întrebarea, pe care, de fapt, din cât am înțeles, nu se leagă direct de raport, dar vă stau la dispoziție să vă ofer toate informațiile de care aveți nevoie. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Chesler, foarte mult. Dacă domnul raportor este de acord, putem încheia. Deci se încheie punctul 3 de pe ordinea de zi. Vă mulțumesc tuturor pentru întrebări și participare și dezbatere și trecem mai departe la votul electronic. Secretarul mi-a spus că punctul 7 va fi primul de pe agenda. Pentru că doamna Ortiz trebuie să plece în curând. Deci dacă sunteți gata, vă propun să trecem la raportul, proiectul de raport al domnului Ortiz privind reforma organizării comune a pieții vinului, progresul de până în prezent. Amendamentul 1, cine este pentru? împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 2, uh, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 3, în două părți, nu într-o singură parte, cu amendament oral. Cine e pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Alinatul 8, vot separat uh, cerul de grupul ECR. Cine e pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 4 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 5 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 6 pentru împotriva abțineri se adoptă. 7 e compatibil. Cine e pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Amendamentul 8. Cine e pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Amendamentul 9 cu un amendament oral. Cine e pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Verificăm prin vot electronic amendamentul 9. A votat toată lumea, s-a închis votul, s-a adoptat. Amendamentul 10 a fost retras, amendamentul 11 în două părți. Prima parte, cine e pentru, împotriva, propun să votăm electronic la prima parte a amendamentului 11. Să închis votul. S-a respins. A doua parte a amendamentului 11. Cine e pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 12. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri s-a respins. Amendamentul 13. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri se adoptă. 14. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 15. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 16. Pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Verificăm. S-a închis votul. S-a adoptat în aspectul organizat domnului Vedbrand, putem vota separat alineatul 17? Da, dar nu doar amendamentul, ci și alineatul 17 în sine. Dacă raportul e de acord. Da, nu e nicio problemă la 17. Dar nu există decât o singură posibilitate de vot și nu prea văd ce rost ar avea votul uh, separat și nu prea înțeleg. Domnule Kelbrandi, puteți să vă explicați solicitarea? Da, avem alineatul 17 și avem un amendament în legătură cu alineatul 17. Amendamentul 17, poate asta a generat confuzie. Deci vrea să votăm separat și alineatul 17 înainte de a vota în legătură cu amendamentul. Eu eh, eh, prefiero que sea como, como está planteado. Eu aș prefera să se mențină așa cum este acum. Nu avem decât eh, partea așa, 17, aș vrea să-l mențin așa cum e. La 16 există două, doamna Gresle. Ambele se referă la un amendament și la un paragraf, nu i așa? Și e puțin ciudat pentru că ar fi trebuit să se ceară eliminarea. Ah, eu împărtășesc părerea raportorului. Din moment ce votăm paragraful 17 și presupunem că se aprobă ca de amendamentul, se schimbă complet, pentru că amendamentul vrea să suprime alineatul 17 pentru un nou text. Și, doamna președinte, ar trebui să urmăm lista de vot așa cum e. Bun, deci avem o listă de vot și uh, respectăm. Deci, amendamentul 17. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Votul final, vot electronic. S-a închis votul și s-a adoptat. Felicitări raportorului. Our next item. Următorul punct, raportul meu privind programul Hercule 3 de a promova activități în domeniul apărării intereselor financiare ale Uniunii Europene. Amendamentul buget 1, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Buget 2, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 32 al domnului Gair a fost retras. Amendamentul 5 pentru împotriva abțineri se adopte. 33 pentru împotriva abțineri respins. Amendamentul 6, 34 și 7 împreună. Sau nu, nu sunt împreună. Amendamentul 6 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 34 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 7 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 35 pentru împotriva abțineri respins. Amendamentul 8 pentru împotriva abțineri se adoptă. 36 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 9 pentru împotriva abțineri se adoptă, 37 pentru împotriva abțineri se adoptă, buget 8 pentru împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 10 pentru împotriva abțineri se adoptă, 38 pentru împotriva abțineri se adoptă, 39 pentru împotriva abțineri se adoptă, 11 pentru împotrivă, abțineri, se... Nu sunt sigură, verificăm amendamentul 11 electronic. Closed. S-a închis votul, se adoptă cu 13 la 7. Buget 9 cade, buget 10 pentru împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 40 pentru împotriva abțineri se adoptă, 41 pentru împotriva. Verificăm electronic amendamentul 41. It's closed. That is S-a închis votul, se respinge. Amendamentul 42 retras, 43 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Buget 11 pentru, 11 abțineri se adoptă. Amendamentul 44 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Buget 12 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 12 pentru împotriva abțineri se adoptă. 45 pentru împotriva abțineri se adoptă. Buget 13 pentru împotriva abțineri se adoptă. 46 este așadar caduc. Buget 14 pentru împotriva abțineri Verificăm electronic. Buget 14. Vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă cu 10 la 9. Amendamentul 47 pentru. Nu văd dacă ridicați mâinile. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Buget 15 pentru împotriva abțineri se adoptă. Buget 16 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 13 pentru împotriva abținerii se adoptă. 48 a fost retras. Compromisul A în două părți. Prima parte pentru. Verificăm electronic. Prima parte a compromisului A. S-a închis votul. Se adoptă partea a doua a compromisului A pentru, din nou electronic, Cred că nu. Sau nu. Este foarte clar. Se adoptă foarte clar. Amendamentul 14, 49 și următoarele este caduce. Și ajungem la amendamentul oral al verzilor. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 52 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 51 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 53 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Buget 18 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 54 caduc. 55 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Buget 19 pentru, împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 15 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 16 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 56 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 17 cu amendament oral, cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 57 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 58 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 18 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 19 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 20 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 21 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 59 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 22 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 23 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 24 retras, buget 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 25 pentru, împotriva abțineri se adoptă, buget 4 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Buget 5 pentru, împotriva abțineri se Socialiștii sunt pentru sau împotrivă? Haideți să verificăm electronic. Buget 5. Vote is closed. S-a închis votul. Pe buget 5. Se adoptă. Buget 6. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 1. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 26 retras. 27. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 2. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Buget 7 caduc. Amendamentul 28 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 29 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 30 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 31 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă și votăm electronic întregul proiect de raport modificat. S-a închis votul și se adoptă cu 19 pentru 0 voturi împotrivă. Și mai avem un vot electronic pe rezoluția legislativă. S-a închis votul. se adoptă cu același rezultat. Următorul punct. Mulțumim. De fapt, aș dori să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru excelenta colaborare, domnul Gaier, domnul Schilakakis, domnul Tyers. După cum știți, voi părăsi Parlamentul la sfârșitul acestui an și uh, o coleg, un coleg o colegă din PPE, doamna Macovei, va prelua acest dosar. Aș dori să vă întreb acum dacă vreunul dintre dumneavoastră are vreo obiecție ca doamna Macovei să conducă uh, echipa de negociere pe baza acestui text negociat și adoptat acum. Dacă nu, vă mulțumesc. Următorul punct este raportul domnului Stas, proiect de raport în legătură cu eficacitatea ajutorului pentru dezvoltare în domeniul securității alimentare în Africa subsahariană. Doriți să spuneți ceva, domnule Schirakakis? Da, aș dori, dacă este posibil, să votăm în afară de amendamentul 7 și 8, să luăm celelalte amendamente în bloc pentru că cred că putem să votăm în bloc de la 1 până la 12, cu excepția amendamentelor 7 și 8. Nu sunteți de acord? Bine, eu am încercat atunci. Măcar. Bine, amendamentul 1 spune președinta pentru împotriva abțineri se adoptă, 2 pentru împotriva abțineri se adoptă, 3 pentru împotriva abțineri respins. Verificăm. Verificăm amendamentul 3. S-a închis votul și a fost respins. Amendamentul 4 pentru cu amendament oral al domnului Odi. Domnule Odi, doriți să-l citiți sau nu? Nu. Votăm amendamentul 4 cu amendament oral, ce, ce este pentru împotriva cine se adoptă. 5 pentru, împotriva abțineri se adopte, 6 pentru, împotriva abțineri se adopte, 7 pentru, împotriva. Verificăm electronic amendamentul 7. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 8. Pentru. Verificăm electronic din nou amendamentul 8. Vă rog, votați. S-a închis votul și se adoptă. Amendamentul 9. Pentru, împotrivă, cred că se adoptă. Dacă vreți să verificăm, putem verifica electronic. Amendamentul 9. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 10 pentru, 10 până la 12 în bloc, dacă sunteți de acord, pentru împotriva abțineri se adoptă. Trecem acum la amendamentele DV, DV2 pentru împotriva abțineri se adoptă, DV3 pentru împotriva abțineri se adoptă, DV4 vot pe părți. Prima parte pentru împotriva abțineri se adoptă, partea a doua pentru împotriva abțineri Cred că se adoptă. DV... Vreți să verificăm? DV 5 pentru? Împotrivă? Haideți să verificăm electronic DV 5. S-a închis votul. Se adoptă. 6 și 7 sunt acoperite. DV8 pentru împotriva abțineri se adoptă. Votăm acum proiectul de raport în totalitatea sa, astfel modificat, s-a închis votul, se adoptă felicitări domnului Stas. Punctul 6 de pe ordinea de zi, raportul domnului Odi, doriți să luați cuvântul? Mulțumesc, doamnă președinte. Pe amendamentele AFET, după consultări, propun să le votăm în bloc, cu excepția amendamentului AFET 7, dacă nu există op- opinii contrare. Sunt obiecții să votăm amendamentele de la 1 la 10 în bloc? Nu? Deci, votăm, supun la vot amendamentele de la 1 la 10 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 1 pentru împotriva abțineri. Verificăm pentru că nu a fost clar. S-a închis votul. Se adoptă. Acum votul pe proiectul de raport în totalitatea sa, electronic, s-a închis votul. se adoptă. Felicitări domnului Odi. Cu aceasta am încheiat votul și continuăm cu următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 8. Delegația Comisiei Cont în porturile din Anver și Rotterdam din 19-20 septembrie 2012. Raportul a fost pregătit de secretariat și a fost trimis membrilor pentru comentarii și su- sugestii. Azi am plăcerea de a vă prezenta acest raport. Poate îi așteptăm, uh, așteptăm câteva minute pentru ca cei care nu sunt interesați să poată să părăsească sala. Și după aceea continuăm. Thank you very much. I... Mulțumesc foarte mult. În primul rând, aș dori să mulțumesc gazdelor noastre din cele două porturi, Rotterdam și uh, Antwerpen, uh, care ne-au oferit informații foarte interesante și uh, aș dori să mulțumesc de asemenea colegilor care au participat. Uh, resursele proprii ale Uniunii Europene uh, Ehm, sunt, uh, constituie o sursă importantă de uh, buget pentru Uniunea Europeană, iar aceste două porturi uh, sunt foarte importante, mai ales pentru resursele tradiționale, uh, mai ales din resursele vamale. Pentru noi a fost foarte interesant să aflăm cum este protejat interesul financiar al Uniunii Europene în aceste două porturi. În primul rând, în ceea ce privește obiectivele misiunii, uh, după cum știți, am mers să vedem cum sunt uh, implementate con- uh, con, controlele electronice de către autoritățile vamale. Am vrut să verificăm și cum, sunt puse în, cum este pusă în practică legislația europeană și am vrut să identificăm posibile slăbiciuni și posibilități de îmbunătățire a uh, acestui sistem. În uh, în prima zi a delegației în țările de jos am avut schimburi de opinii cu reprezentanții autorităților portoare din Rotterdam. Am făcut uh, o vizită la fața locului, la cel mai mare terminal de containere. Ne-au interesat diferitele proceduri, uh, cantitatea bunurilor procesate pentru a uh, identifica posibilități de îmbunătățire a sistemului. Delegația s-a întâlnit de asemenea seara cu reprezentanții ai industriei tutunului, care și-au exprimat îngrijorarea cu privire la nivelul crescând de contrabandă și contrafacere de uh, țigarete. În Antwerpen ne-am întâlnit cu autoritățile portoare și vamale din uh, Belgia, Uh, am uh, făcut o vizită și la uh, postul de inspectare a containerelor unde acestea erau scanate. Autoritățile ne-au oferit date cu privire la capturi de droguri, dar și alte bunuri um, ilicite în perioada 2010-2012. Pe scurt, aș dori să vă prezint câteva concluzii ale delegației în urma acestei vizite. În primul rând, simplificarea nu ar trebui să ducă la controle mai puțin uh, mai, mai slabe, um, nu ar trebui ca procedurile simplificate să um, se repercuteze asupra controlelor și procedurilor. Trebuie să ne asigurăm că uh, interesul financiar, interesele financiare ale Uniunii Europene sunt um, sunt uh, respectate. Apoi, statele membre trebuie să își Um, joace rolul în, um, în, um, în colectarea fondurilor, apoi controlele reduse efectuate de uh, serviciile vamale uh, trebuie să fie acompaniate de uh, controle ex post făcute pe criterii aleatoriu, pe, un criteri, pe criteriu aleatoriu ambele uh, porturi uh, trebuie să asigure uh, siguranța și securitatea cetățenilor, a, um, a lucrătorilor, dar și siguranța produselor, deci acest lucru este foarte important. Apoi, în ceea ce privește țigările, aceste activități uh, ilegale, uh, contrabanda și contrafacerea, afectează interesele financiare, în mod evident, interesele financiare ale Uniunii Europene și de aceea ar trebui să se ia măsuri pentru a se asigura sisteme de uh, control uh, funcționale. Aceasta a fost pe scurt uh, substanța, conținutul acestui raport. Uh, la care mm, și participanții delegației au uh, contribuit. Salut orice fel de remarci uh, sau observații pe care le-ați avea la ora actuală, dacă dorește cineva să spună ceva. The commission wants to say anything? Comisia dorește să intervină, având în vedere că avem și reprezentanții Comisiei prezenți? Mulțumesc, doamnă președinte. Comisia salută acest raport de foarte bună calitate și care reflectă foarte bine uh, activitățile din vizitei de două zile. Atât autoritățile olandeze cât și cele belgiene au depus mari eforturi pentru a-i um, ajuta pe membrii delegației să își atingă obiectivele delegației. Considerăm că a fost o vizită de succes și ne bucurăm că am putut participa la aceasta. Aș dori să-mi cer scuze pentru faptul că domnul Frank Janssen nu este prezent, este plecat în misiune. Uh, am un singur mic comentariu referitor la concluziile dumneavoastră. La cel de-al patrulea punct al concluziilor dumneavoastră se vorbește despre controle ex post uh, realizate uh, pe bază aleatorie. Este corect, dar ele nu trebuie și nu sunt bazate numai pe criteriul aleatoriu, ci uh, sunt bazate de multe ori și pe analize de risc. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu mă numesc Ante sunt de la DigiBuget și noi ne ocupăm de controlele uh, resurselor tradiționale. Din păcate, uh, departamentul nostru nu a putut să participe la vizitele uh, Uh, din Antwerpen, însă eram, făceam noi la rândul nostru inspecții în statele membre. În ultimul timp, inspecțiile noastre se um, concentrează asupra acelorași puncte uh, ca și um, cele menționate în acest raport. Avem strategii de control în toate statele membre și anul trecut am realizat inspecții cu privire la procedurile Uh, locale uh, de clearing. Am prezentat și raportul nostru tematic uh, statelor membre și vom face asta pentru sistemul de clearing local în decembrie. Concluziile generale sunt în linie cu, sunt foarte similare cu concluziile raportului dumneavoastră. simplificarea procedurilor vamale nu poate să submineze um, controlele. Trebuie să existe informații pe baza cărora uh, controlele să poată fi țintite și orientate mai bine. De asemenea, gestiunea riscului trebuie să fie îmbunătățită. Ar trebui să existe o mai bună cooperare între statele membre uh, dar și cu statele membre în ceea ce privește gestiunea riscului și utilizarea sistemului uh, nostru automat de analiză a riscului ar trebui să fie îmbunătățită. De asemenea, auditurile expos ar trebui să fie uh, îmbunătățite și consolidate, având în vedere faptul că Um, controlele în sine uh, vor scădea. Statele membre s-au angajat să facă acest lucru. În unele state membre vedem că însă încă implementarea nu este așa cum ar trebui să fie. Monitorizăm îndeaproape rezultatele și în uh, inspecțiile noastre viitoare ne vom uh, concentra și asupra controalelor vamale, pentru că este un element foarte important pentru protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene, dar și ale statelor membre. Mulțumesc! Mulțumim Comisiei pentru intervenție. Dacă nu mai dorește nimeni să intervină, ba nu, domnul Molder, vă rog. Aș dori pe scurt să spun doar că sunt de acord cu acest raport. După cum știți, am văzut câteva articole în presa bulgară care au avut o altă interpretare a, um, a, a obiectivelor acestei delegații, însă m-ați uh, asigurat că um, nu era cazul. Doamna Gresle, da, doream numai să spun că uh, porturile de, mult, de multe ori nu um, uh, uh, fac controlele poate așa cum ar trebui, pentru că este un uh, avantaj pentru ele din punct de vedere al standardelor. Ar fi important să ne uităm care sunt clișeele, să spunem așa, care circulă în rândul uh, întreprinderilor referitoare la porturi. Și știm că Rotterdam are o anumită reputație și asta nu putem să acceptăm. Este important ca Comisia să nu uite acest lucru, că nu poate să fie un uh, beneficiu, un avantaj uh, concurențial, să spunem așa, faptul că un port nu face suficiente controle. Uh, Mulțumesc, spune președinta. Dacă nu mai sunt uh, remarci sau observații, uh, încheiem, am închis ordinea de zi. Vă urez tuturor o zi bună.